Mulțumesc, doamnă președinte. M-am uh, dus să-i uh, mulțumesc uh, raportoarei pentru niște eforturi deosebit de eficiente care ne-au arătat cât de important este să avem uh, relații bune de colaborare între Comisie și Parlament, Parlament în care eu însumi am funcționat timp de 15 ani. Acum, vorbind despre politica industrială, cred că trebuie să începem să reflectăm cu atenție, pentru că dezbaterea din această țară este foarte importantă pentru noi toți. După mulți ani în care Europa s-a concentrat mai ales pe partea financiară ca fiind centrul economiei sale, astăzi Europa începe să vorbească despre importanța unui sistem industrial modern, competitiv, ecologic, capabil să fie un jucător în această lume globalizată capabil să aducă creștere, să furnizeze locuri de muncă și să ne permită să câștigăm această luptă împotriva crizei. Iată de ce Comisia Europeană încă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Barroso și în cadrul programului Orizont 2020 a început așadar să sublinieze importanța politicii industriale, dar nu acea politică industrială de acum 20 sau 30 de ani, ci o politică modernă care să ne permită să recuperăm ceea ce am pierdut în ultimii ani. Din păcate, astăzi datele privind producția industrială ne arată o reducere de 2% iar nivelul de producție rămâne cu 1% mai mic decât vârful din 2008. Aceasta este situația în statele membre. Însă, trebuie să începem încă de pe acum să reflectăm la schimbare și să o generăm. După cum știți, Acum un an am organizat un eveniment important la Bruxelles dedicat creșterii aduse de politica industrială. L-am invitat pe Jeremy Ifkin pentru a studia uh, modalitățile moderne de a uh, dezvolta politici industriale. Și Chiar și în rândul statelor membre putem să notăm performanțe bune ale anumitor țări din Europa Centrală și de Est, cum este Slovacia, plus 18% din baza anuală, Lituania plus 8,4%, dar alte state membre ca Cipru, Italia, Spania se află într-o situație deosebit de dificilă. Chiar și cea mai mare economie europeană, Germania, care cunoscuse o redresare a activităților remarcabilă, astăzi se confruntă cu dificultăți. În ceea ce privește sectoarele industriale, 2012 a fost foarte dificil pentru construcții, pentru uh, industria mobilei, uh, industria automobilelor, șantierele navale, industria chimică, transporturi. Uh, Mă gândesc la grupul de lucru de înalt nivel pe care l-am uh, creat pentru sectorul auto, pentru sectorul oțelului, pentru construcții și pentru șantiere navale. În termen de ocupare, după o redresare în 2011, declinul a reînceput, conducând la peste 3 milioane de pierderi de locuri de muncă în sectorul industriei producătoare, deci minus 10%. În 2012 se înregistrează o creștere a uh, concedierilor din cauza restructurărilor. 60% din aceste uh, redresări au uh, restructurări au uh, condus uh, la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă. Criza industriei europene este cauzată de o cerere scăzută și de o încetinire a comerțului internațional în ansamblul său. Ca urmare, trebuie să acționăm rapid pentru că Odată cu globalizarea, industria s-a deplasat din ce în ce mai mult către alte părți ale lumii și în ultimii cinci ani China a avut o creștere de 7,8% în ceea ce privește uh, producția. Astăzi ea depășește Statele Unite și uh, Europa. De asemenea, și uh, mă, um, și comerțul de mărfuri a scăzut cu 17,3%. Vă spuneam că este nevoie de o actualizare a politicii noastre industriale. Trebuie să reindustrializăm Europa, readucând contribuția industriei la produsul intern brut la 20% până în 2015, spre deosebire de 15% astăzi. Acestea sunt nu numai niște cifre. Uh, trebuie să avem o politică pentru a încerca să atingem aceste obiective. Ca urmare, Comisia a decis să-și concentreze eforturile pe șase piețe prioritare care pot avea un impact asupra sectoarelor industriale emergente, cât și asupra sectoarelor tradiționale din Europa. Cele șase piețe prioritare uh, identificate sunt tehnologiile, uh, construcția durabilă, bioeconomia, vehiculele ecologice, rețelele inteligente de energie și în ceea ce privește tehnologiile cheie, Uh, va avea loc un summit foarte interesant cu miniștrii uh, și cu uh, cercetătorii la centrul din Grenoble, care este un adevărat centru de avangardă pentru aceste tehnologii cheie. foarte curând demersurile vor fi făcute publice pentru a se încerca stabilirea unui adevărat parteneriat în acest domeniu între statele membre, Uniunea Europeană și industrie. Dincolo de acțiunile orizontale, Comisia Europeană urmărește uh, măsurile industriale care vor fi transformate în niște planuri de acțiune bine țintite. Am citat sectorul auto. Comisia a adoptat pe 8 noiembrie anul trecut un plan de acțiune uh, pentru uh, 2020 care să susțină competitivitatea acestui sector și să propună mai multe acțiuni specifice pentru gestionarea uh, schimbărilor structurale care au loc în industria auto. La fel stau lucrurile și pentru sectorul oțelului. Uh, acestui uh, uh, sector îi va fi consacrată o masă rotundă de înalt nivel pe 12 februarie. Ați văzut care este interesul în presă pentru această reuniune la care vor participa mari producători ca ArcelorMittal, de asemenea vor participa indu- uh, industriei din Uniunea Europeană. Mulțumesc uh, Parlamentul European pentru susținerea sa, pentru că trebuie să începem încă pe de acum să reflectăm la necesitatea de a avea un Consiliu de competitivitate în care să se poată discuta despre politicile industriale. Adică să avem un Consiliu de Competitivitate uh, și Industrie. Am încercat să fac un experiment pe această temă. Pe 9 decembrie am invitat la o cină de lucru la Bruxelles pe toți ministrii industriei pentru a discuta împreună, într-un mod informal, dar, repet, numai cu ministrii, nu și cu ambasadorii, despre politicile industriale, mai ales în ceea ce privește criza din industria auto, și să vedem dacă este posibil să avem o strategie europeană ca să câștigăm această, acest pariu. Apoi a avut loc Consiliul de Competitivitate pe 10 decembrie, Consiliul care a funcționat foarte bine tocmai datorită acestei reuniune, acestui adevărat Consiliu de Ministri ai Industriei, pentru că Consiliul de Competitivitate, din păcate, se transformă deseori într-un coreper pentru, de nivel 4 sau 5, pentru că nu vin miniștri și atunci nu este ușor să luăm decizii împreună la un nivel politic dacă nu sunt prezenți responsabilii politici din diferitele state membre. De aceea, mulțumesc încă o dată Parlamentului și Comisiei uh, Industrie care ne ajută să avem un adevărat Consiliu Competitivitate și Industrie. Este o propunere foarte interesantă pentru mine care să ne permită să avem o politică industrială și de competitivitate modernă. Mulțumesc uh, parlamentarilor pentru angajamentul lor în această dezbatere foarte interesantă pentru mine. Nu pot să fac politică industrială și nu pot să analizez o nouă revoluție industrială dacă nu beneficiez de un angajament ferm din partea Parlamentului și din partea concetățenilor noștri. Cred că aceasta este calea uh, cea bună să uh, evaluăm împreună o strategie de reindustrializare modernă și ecologică a rețelelor noastre de întreprinderi și cred că vom putea să câștigăm acest uh, pariu și acel procent de 20% nu este un vis, ci este un obiectiv pe care putem să-l atingem. Încă o dată mulțumim uh, Parlamentului European pentru angajamentul său în favoarea unei noi politici industriale. Mulțumesc, domnule comisar, și acum dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Începem cu PPE, doamna Grostet, două minute. Merci, merci beaucoup, Mulțumesc, doamna președinte. Este foarte mult de lucru în legătură cu necesitatea de a proceda la reindustrializarea Europei. Am pierdut 3 milioane de locuri de muncă din 2008, cum spunea și domnul comisar, siderurgia aplicată în India, electronica în Japon și Corea, industria auto s-a dispersat în toată lumea, farma, industria farmaceutică este în curs de relocare în Statele Unite pentru a scăpa de reglementările prea stricte din Europa, industria nucleară se află în China, și constatăm că există o criză industrială care atinge și uh, sectoare uh, de vârf uh, din punct de vedere tehnologic. Această criză are mai multe cauze. Să luăm de exemplu siderurgia, care rămâne un sector cheie în Europa. Este victima unor slăbiciuni, unei piețe europenizate și insuficient globalizate, costurilor prea mari ale materiei prime și prețurilor ridicate în raport cu concurența asistăm la creșterea Chinei, numărul 1 mondial în acest sector și altor țări emergente în acest sector. Întreprinderile familiale au cedat locul multinaționale care își aleg cele mai performante locații și din punct de vedere economic. Deci ce trebuie să facem? Trebuie să um, elaborăm norme și strategii să, dăm, să avem capacitatea de a le finanța prin intermediul uh, mecanismelor de uh, sprijin uh, public. De ce pot Statele Unite, poate China și nu putem noi? Trebuie să revizuim regulile privind subvențiile de stat astfel încât acestea să joace un rol de garant al echității în rândul statelor membre respectând o strategie uh, unică, comună. V-am ascultat, domnule comisar, vorbind despre industria auto. Avem nevoie de mult mai multe eforturi uh, pentru, sprijinul, uh, pentru sprijinirea acestei industrii, astfel încât ea să continue exporturile. Întreprinderile noastre se confruntă cu dificultăți foarte mari uh, pentru a intra pe piețele din țările terțe, deci trebuie să ne revizuim și politicile comerciale, nu trebuie să fim naivi. Și, domnule comisar, sper că veți reuși să obțineți uh, acordul Consiliului Competitivitate și Industrie. Vă urez mult succes, mulțumesc. Mulțumim pentru grupul SND Domnul Toia. Doamna Toia. Din nou vorbim despre industrie, mai exact despre nevoia de redresare în sectorul industrial uh, european. Producția scade, avem probleme cu exporturile, șomajul crește și tinerii se tem din ce în ce mai mult. Este o luptă comună, domnule comisar, pentru economia reală, pentru locuri de muncă, împotriva crizei. Criza a dus la pierderea a sute de locuri, a, a milioane de locuri de muncă. ArcelorMittal nu mai a a concediat câteva sute a, de lucrători. Dincolo de, lu- de puteri a, formale, am putea crea un grup de coordonare pentru industria europeană pentru a aduce la un loc resursele care acum sunt dispersate în toate sectoarele. Avem nevoie de coordonare la nivel european, să cooperăm cu statele membre, cu autoritățile locale și regionale. Nu putem să avem un răspuns de compromis la criză. Trebuie să ne uităm și la accesul financiar, la finanțe pe, pentru afaceri, pentru întreprinderi foarte des se spune, întreprinderile spun că lipsa unui cadru clar le face să investească în străinătate. Este clar că Uniunea Europeană a celor 27 de state membre este în continuare un lider în producția de bunuri, chiar comparat cu China și Statele Unite. Însă cred că în timp de criză este nevoie de o mai bună cooperare între diferitele sectoare din industrie și între diferiții furnizori de servicii. Avem nevoie de o piață uh, energetică europeană avem nevoie de un program de investiții în infrastructură sprijinite de euroobligațiuni. Avem trebuie să atragem investiții private pentru, investi- pentru uh, evoluții pe termen lung. Trebuie să sprijinim inovația. Trebuie să sprijinim forța de muncă cu înaltă calificare pentru că acesta este un, un beneficiu, un avantaj pentru uh, Um, dezvoltarea economiei noastre inovatoare, competitive uh, și ecologice. Mulțumesc, domnul Watson, numele al de domnul. Mulțumesc, doamnă președinte. Datoria din uh, Uniunea Europeană poate fi uh, plătită tocmai datorită acelor antreprenori care au curajul să ne arate drumul în aceste momente dificile. Este nevoie de o politică industrială și de un consens în ceea ce privește uh, competitivitatea. Lipsa acestor uh, condiții uh, nu face decât să le anuleze eforturilor. Trebuie să uh, Uh, ne concentrăm pe acordurile comerciale pentru a asigura accesul la piețe. Trebuie să creăm rețele pentru transport, energie, tehnologii informaționale pentru a susține competitivitatea, investițiile în inovație, în cercetare, uh, în um, cartografierea creierului uman, uh, inițiativele pe care le-am văzut sunt foarte importante. Salutăm foaia de parcurs pe energie pentru 2050 care se axează pe o energie mai ecologică și mai ieftină. Ați uh, vorbit despre reuniunea de la Grenoble. Vă invit să-i uh, convingeți pe uh, să nu mai permită reduceri bugetare în uh, domeniul industrial sau în domeniul cercetării și inovației, ci să caute uh, ce este posibil să facă Europa cu ajutorul uh, geniului cercetătorilor noștri, încurajând astfel investițiile în viitor. Mulțumesc. În numele mm, verzilor, domnul Lamberts, două minute. Coleg, le drame humains qui... Dragi colegi, uh, dramele umane care se petrec acum de la, uh, de la latul și de-a lungul Franței uh, ne afectează pe toți. se fac uh, cadouri unor întreprinderi care nu fac decât să șantajeze pe fondul globalizării. Politica industrială europeană n-a favorizat decât o industrie, și anume cea a finanțelor. Am uh, reglementat uh, fără să gândim uh, prea mult, am deschis foarte larg porțile unor cazinouri, în loc să încurajăm inovația și munca, <clears throat> riscând ca pe termen lung să atragă pe cei care își doresc câștiguri facile profiturile în realitate sunt uh, incompatibile cu o economie de piață concurențială și durabilă. Unul după altul, grupurile industriale au uh, căzut uh, sub loviturile marilor finanțe și ArcelorMittal este unul dintre ele, astfel încât <coughs> astăzi industria europeană plătește. Este momentul să închidem porțile acestor cazinouri financiare și să ne concentrăm asupra economiei reale. Cred că trebuie să ne renoim eforturile pentru a duce Europa în direcția transformării uh, ecologice a industriei noastre și trebuie să conducem uh, pe plan global această tendință. Trebuie să ieșim din logica acordurilor de liber schimb care se referă doar la comerț cu prețul încălcării normelor sociale și de mediu. Dragi colegi, un cetățean european din patru trăiește sub pragul sărăciei, ceea ce înseamnă că trebuie să schimbăm rapid direcția. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru EFD. Domnul Bafton. President. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele luni din 2012, economia Regatului Unit a scăzut cu 3% și acum avem de-a face cu o criză triplă, uh, fără precedent. Nimeni nu se așteaptă la vreo creștere economică în acest an. Criza economică a arătat că euro a fost prost, conce- conce- prost conceput și motivat politic. S-au luat țări puternice din punct de vedere economic și apoi s-a impus un cadru mult prea strict. Ne uităm la Grecia, Portugalia, uh, Spania, Ciprul va urma și cine știe ce altă țară. Ceea ce se dorește în zona euro este o uniune mai puternică, dar efectul pare să fie invers. Cetățenii se întreabă pe bună dreptate de ce taxele lor sunt folosite pentru a ajuta economii străine care se prăbușăm, care se prăbușesc Uh, chiar și în Germania, numită motorul industrial al uh, Europei, nu există creștere și uh, creare de locuri de muncă. Industriile sunt forțate să meargă în străinătate, la fel și locurile de muncă. Situația în Regatul Unit este similară cu cea din Germania. Șomajul este foarte ridicat, șomajul în rândul tinerilor este din ce în ce mai mare iar perspectiva nu este foarte veselă. Manufactura, producția este uh, jumătate de, din cât era în, acum 30 de ani. Măsurile impuse de comisie uh, restricționează posibilități de evoluție și dezvoltare, cum ar fi uh, gazul de șist. Mulțumesc. Grazie per il gruppo GU. Mulțumesc. În numele GUE, domnul Ena. Mulțumesc, doamnă președinte. Era și timpul uh să auziți vocea Parlamentului European care cere de ani de zile o politică industrială care să răspundă nevoilor cetățenilor și teritoriilor în loc să ia drept singură orientare nevoile pieței. Luăm act de uh, discursul dumneavoastră, dar așteptăm un angajament concret pentru că deseori bunele intenții ale Comisiei se opresc acolo unde încep interesele uh, financiare. Da, trebuie să implementăm o politică de protecție și de încurajarea dezvoltării industriale, pentru că altfel uh, Europa va fi un adevărat deșert industrial. Contrar a ceea ce se spune, nu costul forței de muncă este responsabilul acestei deza- acestui dezastru. Nu. Printre factorii responsabili vedem costurile financiare, costul austerității, faptul că piețele financiare nu finanțează în niciun fel redresarea. Politicile de austeritate reduc consumul, conduc la uh, concedieri, reduceri salariale și ca rezultat investițiile în industria europeană sunt deosebit de slabe. Dacă ne dorim să începem să reconstruim cu adevărat o industrie europeană, trebuie să recunoaștem în sfârșit că o întreprindere servește înainte de toate la producția de bunuri și servicii utile pentru populația europeană și nu uh, doar menite să-i îngrașe pe acționari. Mulțumesc, doamna Delvo, două minute. Vidi Vici. Veni Vidi Vici, tactica ArcelorMittal pe sol european. După anunțul ArcelorMittal de a închide situl de la Liej, s-a organizat o masă rotundă împreună cu membrii cabinetului dumneavoastră, domnule Tarjani. Am fost acolo și am cerut de urgență crearea unui pol siderurgic european și a unui cadru legislativ restrictiv pentru restructurări. Acest plan de acțiune european pentru siderurgie este în final anunțat și mă bucur de acest lucru, dar îmi pare rău că sosește ca și jandarmii de la Offenbach uh, foarte târziu. În ceea ce privește regiunea mea, Liege, 1300 de locuri de muncă sunt sacrificate în mod direct. Executivul european nu a dat uh, dovadă în ciuda semnalilor uh, repetate de solidaritate cu acest sector foarte puternic în Europa odată. Pe scurt, acum trebuie să ne grăbim. Comisia trebuie să ia legătura cu cei uh, vizați de această închidere și să uh, vadă care sunt soluțiile pentru menținerea activității siderurgice. Uh, reconversia cu o plus valoare trebuie să fie luate în considerare. Inovarea, cercetarea, dezvoltarea trebuie de asemenea să fie avute în vedere și trebuie vorbit cu guvernele naționale pentru a pune în uh, aplicare planuri de sprijin pentru milioanele, miile de oameni care sunt în pericol. În siderurgie, ca și în industria auto, unde companiile sunt uh, adesea multinaționale, prea adesea uh, uzinele și oamenii se trezesc confruntați de dragul profitului. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Dardan, minut și jumătate. Mulțumesc, domnule comisar. Cetățenii și uh, lucrătorii europeni sunt descurajați. Austeritatea uh, îi amenință cu pierderi de locuri de muncă. Uh, ați făcut din industrie un factor major în strategia dumneavoastră. Mă voi concentra și eu pe, strate- pe siderurgie, pentru că avem nevoie de acțiuni pe termen scurt și strategii pe termen mediu. Pe termen scurt, vă cer, înainte de luna iunie, să faceți un plan pentru a reda încrederea investitorilor. Vă rog să îi ascultați pe ministrii industriei, mai ales pe cel belgian, la reuniunea despre care vorbeați pentru a uh, încadra industria siderurgică într-o abordare um, solidară europeană. Uh, vă invit să faceți propuneri Consiliului de Concurență care să um, forțeze uh, autoritățile publice să cedeze aceste întreprinderi acelor întreprinzători publici care doresc să uh, investească. Dincolo de toate acestea, politica industrială uh, trebuie să devină un adevărat pilon reglementat, legiferat, după modelul PAC sau al politicii pescuitului. Sunt convins că strategia industrială pe termen lung necesită capacități bugetare de investiție și o reciprocitate necesară din punct de vedere al mediului și din punct de vedere social. Nu mai trebuie să fim victime ale uh, dumpingului internațional destructiv. Un minut. Mulțumesc, doamna Giron, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Vreau să vă întreb cine este azi comisar european însărcinat cu siderurgia. Nu e domnul Tajani. Este domnul ArcelorMittal. El este cel care s-a impus ca om de afaceri uh, în domeniul siderurgic în Europa și a reușit să pună sub control această industrie prin micile lui manevre de închidere aici a unei fabrici, de deschidere dincolo a alteia și așa cum uh, se spunea de către un sindicalist. Aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Ce travail bilateral, c'est pas își bate joc de oameni. Deci e răspunderea noastră astăzi ca răspunderea Europei ca Uniunea Europeană să asigure uh, demnitatea umană și în domeniul siderurgiei și al industriei auto și așa mai departe. Deci se spune că din 2009 lucrează Comisia, iar acum în 2013 ni se anunță un plan de uh, acțiune pentru luna iunie 2013. Eu vă întreb ce putem face foarte repede și imediat pentru că nu e vorba de probleme de mediu sau de sarcină pentru siderurgie, ci adevărata, uh, singura șansă de relansare a unei industrii este de uh, a avea o strategie foarte bine pusă la punct pentru sprijin. Trebuie să încercăm să protejăm tehnologiile inovatoare prin a impune uh, o vămuire la granițele externe. Și acest lucru trebuie să se întâmple imediat și cu uh, mare determinare. Domnul Diobro, două minute. La condiții nepremisul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Industria europeană are de suferit și vedem că rezultatele și are de suferit de pe urma crizei. Din păcate, în Parlamentul European discutăm despre dereglementare și despre reducerea influenței administrației asupra piețelor libere. Însă, în loc să acționăm, vorbim și nu avem uh, bune reglementări. Avem din ce în ce mai mult, uh, mai mult mai multe aspecte de care se ocupa administrația, avem aspecte uh, ce țin de pachetul uh, climatic. Ne uimește faptul că proprietarul uh, unor mari uh, întreprinderi siderurgice vrea să, produc, să producă altundeva, dar este Evident că nimeni nu vrea, să nu, nu vrea să producă în Europa dacă prețul energiei crește și uh, pachetul uh, climatic duce la prețuri și mai mari ale energiei. Energie mai scumpă, oțelul va fi mai scump de produs, deci uh, antreprenorul își va muta activitățile pentru că nu face muncă de caritate. Deci, problema în industrie uh, este cauzată și de către noi uh, uh, în Parlamentul European. Pachetul climatic este refuzat de către sau reglementările climatice sunt refuzate de China, Statele Unite și așa mai departe. Uniunea Europeană nu face asta, dar acționează împotriva propriei economii. Trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini, a ne sprijini economia, pentru că suntem în criză Trebuie ca energia să coste mai puțin, trebuie să reconsiderăm uh, pachetul climatic, pentru că asta va afecta situația în Europa, reducând uh, numărul locurilor de muncă și crescând cazurile de delocalizare. Nu știu dacă vrem să plătim acest preț. Alo, un minut e 30. Domnul Carvalho, un minut și jumătate. Doamna, mă scuzați. Mulțumesc. Pentru a face față provocărilor globalizării, strategia de creștere a Uniunii Europene trebuie să um, se bazeze pe o politică industrială care să folosească cercetarea și inovația, precum și calificarea resurselor umane. <clears throat> Rolul Comisiei Europene este de a articula strategia industrială cu politicile concrete. Strategia industrială trebuie să se bazeze pe eficiența energetică, uh, asigurând compatibilitatea industriei cu dezvoltarea durabilă, dar în același timp trebuie încurajate capacitățile de inovare prin formare, educație, prin susținerea inginerilor și a cercetătorilor în Europa. De aceea, propun susținerea propunerii inițiate de Franța, Portugalia, Uh, și Germania în ajunul Consiliului de Competitivitate din luna decembrie. Credem că astfel se va putea încuraja potențialul industriei europene, revenindu-se la creștere și la crearea de locuri de muncă. În acest sens, sperăm că bugetul european pentru 2014-2020 va da un semnal important uh, acordând prioritate politicilor care contribuie la creștere, știința, inovația și susținerea IMM-urilor. Mulțumesc. Are cuvântul uh, doamna Andres. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Europa trebuie să investească în industria europeană. Obiectivul este creșterea durabilă, creș- crearea de locuri de muncă, și răspunsul uh, oferit uh, concetățenilor noștri. Astăzi însă avem uh, foarte multe probleme pentru că ne aflăm într-o perioadă în care investițiile sunt foarte reduse, mai ales în domeniul industrial. Se vorbește despre închiderea de uzine, de întreprinderi, parțial sau total, mai mult de 3 milioane de locuri de muncă au fost pierdute. Știm că au fost și cazuri recente care au fost citate, precum ArcelorMittal la Liege sau uh, în Spania, uh, unde sunt uh, probleme grave în domeniul industrial. Dar trebuie să apărăm acest domeniu și să proiectăm politici dedicate pentru domeniul aeronautic, domeniul farmaceutic, pentru domenii în care este nevoie de investiții urgente, de măsuri de relansare de la nivel de regiune la nivel de stat și de la nivel de stat la nivel european. Avem nevoie de mai multă guvernanță, de mai multă coordonare. Nu avem nevoie de protecționism la nivel național pentru că acesta ne va slăbi. Avem nevoie de noi reguli de finanțare pe piața unică și trebuie să ținem cont de tot lanțul de aprovizionare, de uh, sectorul servicii, Trebuie să vedem care sunt modelele cele mai eficiente în acest domeniu. Pe, uh, trebuie să facilităm accesul la credite și mai ales aș vrea să vă cer ceva. Adresați-vă Consiliului, adresați-vă ministrilor științei și industriei uh, din statele membre și spuneți-le că industria poate fi soluția la criză. Mulțumim. Domnul Lane, un minut și jumătate. Ok, e, ehm, a questo punto iniziamo il catch di AI con l'on... Bun, trecem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Luhan. Mr. Luhan. Domnul Luhan. Grazie, președinte. Un atu principal al competitivității noastre pe plan eh, internațional îl reprezintă fără discuție industria, eh, fără de care nu am juca un rol la fel de important în echilibrul mondial al forțelor economice

Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană este cea mai mare forță industrială din lume, dar în ultimii ani acest lucru nu prea s-a văzut. Și asta din cauza că nu am avut o politică industrială comună și pentru că, și pentru că au existat uh, contradicții. Uh, programe precum Orizont 2020 ar putea fi foarte utile, dar precum și protecția brevetelor Um, domnul Tajani s-a referit la competitivitate, crearea de locuri de muncă, dar trebuie să adăugăm la asta și protecția mediului și protecția climatică. Marile, marile industrie ale lumii sunt orientate pe tehnologie, noi însă suntem orientați uh, înspre uh, mediu. Acest lucru este foarte scump în domeniul de criză trebuie să găsim o soluție pentru că cei mai mari concurenți nu își limitează emisiile de uh, CO2 și își cresc astfel competitivitatea. Vă mulțumesc, doamna Prendergast. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnului comisar. Se poate spune mult despre uh, lacunele în politicii industriale din ultimele decenii. Am pus accentul prea mare pe profit și pe finanțe și ne-am îndepărtat de economia reală cu consecințele pe care le cunoaștem. Astăzi uh, l-aș întreba pe domnul comisar ce pași concreți putem lua pentru a reconstrui baza industrială în Europa și pentru a avea slujbe durabile. De asemenea, ce se face pentru protejarea producției agricole și a, mai ales a producției tradiționale? Ce se face pentru încurajarea brandurilor locale? De exemplu, în uh, Irlanda se produce un cristal de foarte bună calitate, uh, o întreprindere de familie care a fost nevoită să-și închidă porțile uh, și să um, își mute producția peste hotare din motive financiare, după ce generații de familii de lucrători în cristal se calificaseră și trăiseră din asta generații întregi. Cum încurajăm acest, uh, această moștenire a manufacturii în Europa? Mulțumesc. Domnul Tarabella. Doamnă președinte, domnule comisar, industria siderurgică ar fi meritat o dezbatere în sine, pentru că este un subiect de actualitate. Din 2008, 30% din producția europeană uh, a dispărut. Asistăm așadar la o delocalizare a producției și ați vorbit despre reindustrializarea modernă și ecologică. Este adevărat că siderurgia în Europa a făcut aceste eforturi, însă industria și de altă dată cu viziune pe termen lung au lăsat locul finanțiștilor care nu au viziune decât pe termen scurt. Asta este problema. Uh, am luat exemplul ArcelorMittal uh, la Liege, dar și în Franța sau în România, uh, pentru că sunt un exemplu de promisiuni care nu sunt respectate. Trebuie să le arătăm că în Europa nu există caste, nu există persoane de care nimeni nu se atinge și există drepturi care trebuie respectate. În acest sens, contăm pe dumneavoastră, domnule comisar, sigur, cu ajutorul comisarului responsabil de comerțul extern pentru a lucra la uh, posibilități de reduceri tarifare și alte uh, instrumente care să ne permită să păstrăm acest uh, bun al industriei uh, și să nu îl lăsăm să uh, dispară. Doamna Iana Kudakis. I'd like to comment on the... Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la industria uh, de rafinare a zahărului. Această industrie asigură locuri de muncă în Uniunea Europeană, în, zone cât mai, ă, în zonele cele mai sărace. Cea mai mare se află în Londra. Ă, însă, rafinăria are o pierdere de 41 de milioane de euro și 28 de persoane au fost concediate. 67 de persoane au trebuit să-și reducă orele de lucru și asta într-un moment în care prețul zahărului la ora actuală este de 80% mai mare decât prețul uh, mondial. Industria rafina, uh, rafinării zahărului are nevoie de acces la materie primă. Comisia poate proteja locuri de muncă și salva una dintre cele mai vechi industrii din Europa, însă Comisia refuză să ajute rafinăriile. Trebuie să uh, in, in, introducem uh, sfecla, um, zahărul din trestie, mă scuzați, uh, pe lista acceptată, astfel încât uh, rafineriile să aibă acces la această materie primă. Onorevole Zuber. Doamna Zuber. A desindustrialização no meu país, em Portugal, o estrangulamento financeiro da atividade produtiva e a destruição. Doamna președinte, distrugerea zecilor și miilor de uh, locuri de muncă în sectorul industrial a făcut ca criza să fie mai uh, greu de suportat ca oricând. De la intrarea Portugaliei în Uniunea Europeană am uh, asistat la o scădere a produsului intern brut cu 30% și asta pe seama de industrializării în Portugalia. Costul uh, în țara noastră a fost mult mai mare decât în alte țări europene. privatizările, până la urmă, n-au făcut decât să ducă la înrăutățirea situației industriale a țării. Piața nu a funcționat în mod echilibrat și nu a putut uh, să uh, regleze această deteriorare. Astfel, investițiile au uh, început să dispară și s-au modificat de asemenea reglementările, ceea ce a dus la o deteriorare a ambientului european. Domnul Pașca, domnule comisar, economia europeană stagnează. Se închid întreprinderi și au loc concedieri în masă. Cu cât mai mare, cu cât mai mare este șomajul, cu atât mai mult au de suferit și bugetele. Există însă și companii europene puternice care fac profit și deschid noi locuri de producție. Volkswagen, de exemplu, în China, Fiat în Brazilia, cred și așadar uh, se creează locuri de muncă în China, în Rusia și așa mai departe, locuri de muncă care ar, fut, ar fi putut fi create în Europa. Dacă dorim să resuscităm, să redresăm industria europeană, trebuie să întrebăm aceste uh, companii de ce își închid uh, întreprinderile aici și le deschid și locurile de producție aici și le deschid altundeva. În trecut, totul se producea în Europa și apoi se exporta înspre restul lumii. Mulțumesc, domnul Stoianov. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre redresarea industriei europene. Și în acest context aș dori să fac referire la faptul că în Bulgaria industria a fost distrusă chiar înainte de criză. Trei guverne s-au ocupat de asta. Un guvern de centru-dreapta, un guvern de centru, un guvern de centru-stânga. Toate aceste guverne au făcut tot ce au putut pentru a distruge industria. Și Uniunea Europeană a stat și a privit și a, fost, a sprijinit aceste guverne. După cum uh, vorbea și doamna Iana Kudakis despre industria zahărului și despre amenințările uh, la adresa acestei industrii, la fel aș putea, aceleași lucruri aș putea să le spun și referitor la Bulgaria. De aceea Mulți cetățeni bulgari nu își mai doresc uh, statutul de membru în Uniunea Europeană. Ora la parola. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul comisarului Tajani. Innanzitutto una notazione tipo politico. Dopo Doamnelor și domnilor, această subiect are, acest subiect are, în primul rând, o dimensiune politică. Europa se reconcentrează acum asupra economiei sale reale. A existat perioade în care toată atenția noastră a fost îndreptată asupra finanțelor, asupra serviciilor, Odată cu Comisia Barroso 2 s-a făcut însă o schimbare în această tendință și ne-am uh, întors la discuțiile privind politica industrială. În 15 uh, ani de activitate în acest Parlament nu am uh, asistat la multe dezbateri privind politica industrială din 94 până în 2008 nu prea s-a discutat despre ce fel de politică industrială ne dorim, iar în Consiliu s-a petrecut foarte puțin timp uh, pe acest subiect. Au fost uh, perioade în care comisari precum domnul Davignon uh, a avansat un plan privind siderurgia s-au acordat anumite atribuții Comisiei Europene în acest uh, domeniu, dar foarte limitate. A fost o alegere politică, o alegere puternică la momentul respectiv, care a pus în centrul preocupărilor piața internă, industria, afacerile și acțiunile menite să combată efectele crizei. Dacă Mm, ne-am concentrat mai mult pe finanțe și ne-am neglijat politica industrială, vedem acum că banii au curs în buzunarele finanțiștilor și industria a fost uh, neglijată. Încercăm să reversăm, să întoarcem această tendință și uh, asta în uh, beneficiul politicilor industriale și sociale. Nu este o schimbare facilă, nu este deloc ușor. Uh, să încercăm acum să convingem toată Comisia Europeană că acest obiectiv trebuie atins până în 2020 20% din produsul intern brut ar trebui să provină din industrie până în 2020. Este un obiectiv foarte ambițios pe care Consiliul l-a primit cu brațele deschise, trebuie să vă spun. Însă, atingerea acestui obiectiv în viața reală nu se dovedește a fi foarte ușor. Schimbarea trebuie să aibă consecințe la nivel practic și asta cere timp. Nu am fost insensibil la criza din industria siderurgică sau la cazul ArcelorMittal, pentru că și țara mea a fost uh, foarte puternic lovită. M-a preocupat uh, situația siderurgiei atunci când eram aici în Parlament. Am a, dat un mandat uh, unui grup la nivel înalt care trebuia să propună idei după consultările cu sindicatele din siderurgie. Uh, oamenii ăștia lucrau pentru ArcelorMittal. Grupul la nivel înalt a fost înființat nu doar pentru a discuta cu sindicaliștii sau cu industria ci și cu membrii ai Parlamentului, pentru că doamna Pervanș uh, Perez și domnul Sartori uh, pe vremea aceea Uh, membrii ai grupului la nivel înalt de care vă vorbeam știu că durează foarte mult până se ajunge la soluții. L-am implicat și pe domnul comisar Andor, cel care se ocupă de crearea de locuri de muncă și încercăm să coordonăm mai multe tipuri de politici. Pe data de 12 eu mă voi întâlni cu sindicatele din partea ArcelorMittal și vor fi uh, prezenți și ministrii belgieni pentru uh, politicile industriale, ministrul francez de resort va fi și el acolo, reprezentanța ai comisiei. Voi încerca să coordonez Uh, toată această activitate și voi încerca să găsesc soluții care să împiedice o ciocnire frontală între, sta- între statele membre, așa cum s-a întâmplat în domeniul auto. Nu toată lumea este de acord cu soluțiile găsite pentru industria auto. În acest domeniu încercăm să evităm o astfel de ciocnire. Sigur că există o problemă de mediu în reforma noastră industrială. Vrem să ținem cont și să protejăm mediul înconjurător și acest lucru nu este, iarăși nu este ușor de făcut pentru că nu există un acord global uh, privind protecția mediului și atunci uh, noi nu putem singuri să atingem ținta de reducere a emisiilor poluante până în 2020 Trebuie să fim realiști dacă dorim să oprim uh, relocarea, externalizarea producției industriale, trebuie să luăm măsuri urgente, pentru că uh, industria se va duce acolo unde regulile privind protecția mediului sunt mai uh, flexibile și vor fugi din Europa. Asta înseamnă iarăși o lovitură pentru siderurgie o lovitură pentru politicile noastre industriale. Producția de oțel s-a bucurat de o conjunctură specială în ceea ce reprezintă subvențiile de la stat. Erau uh, permise 80% subvenții și acest lucru a continuat încă prea mult timp, uh, după părerea noastră. E nevoie acum de acorduri uh, rapide. Întregul colegiu al comisarilor trebuie să cadă de acord înainte de a merge mai departe. Urmărim foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă în acest domeniu și domnul comisar Almunia, care se ocupă de concurență, grupul Thyssen, Așa cum știe domnul uh, vicepreședinte al Gelili, um, există un plan de vânzare a unei părți a grupului Thyssen către o companie finlandeză care trebuie avizată de uh, comisie. Trebuie să facem alegeri dureroase uneori, iar aceste alegeri, atunci când vine vorba despre detalii, adesea ridică foarte multe uh, probleme și efecte secundare la care trebuie să ne gândim. Comisia lucrează în sensul protejării industriei. Am organizat un uh, seminar privind competitivitatea sistemelor noastre industriale, un seminar uh, la care a participat și comisarul uh, președintele Barroso avem o politică comercială anti-dumping, nu suntem deloc naivi, vrem să prevenim concurența neloială și sunt foarte convins că trebuie să creăm un uh, mediu uh, de afaceri egal pentru toată lumea. Regulile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Nu ne jucăm uh, un uh, meci de fotbal la Bruxelles cu 11 jucători în fiecare echipă și dacă mergem la Beijing avem 9 contra 23. Trebuie ca regulile să fie aceleași peste tot. Trebuie să ne protejăm de asemenea cunoștințele. Nu este protecționism acesta. Trebuie să ne protejăm capabilitățile, tehnologiile, uh, trebuie să îmbunătățim calitatea și competitivitatea sectoarelor cheie ale uh, industriei. Pe 12 la Grenoble va avea loc uh, o întâlnire cu miniștrii din mai multe țări, din țările cele mai competitive în anumite sectoare cheie și în contextul strategiei pentru 2020 vom marca o schimbare în felul în care se întreprinde cercetarea în Europa. Cercetarea va fi orientată de cerințele politicii industriale, pentru că nu ne putem permite ca industriile chineze sau din alte părți ale lumii să ne ia fața în această concurență industrială. Universitățile trebuie să pună și ele umărul, am mai spus acest lucru și trebuie să uh, nu mai punem pe planul 2 cercetarea așa cum am mai făcut în trecut. Deci, alegerea noastră este foarte clară în acest moment. Această comisie a început uh, discutarea politicilor industriale industria europeană nu trebuie să mai plece în Africa, în America de Sud sau în altă parte. Avem nevoie de o politică industrială solidă care să respecte în același timp și cerințele de mediu. Jeremy Rifkin a fost invitat la o dezbatere cu noi în legătură cu această a treia revoluție industrială. S-au făcut foarte multe mm, schimbări. Schimbările însă au nevoie de timp. Vom acționa acționăm deja. Concluziile grupului la uh, nivel înalt CARS 21 au dus la un plan de acțiune concret pentru sprijinirea industriei auto. Punem în aplicare acest plan și ne gândim să facem acest lucru și în uh, cazul uh, industriei siderurgice. Încercăm să-i convingem chiar și pe cei mai sceptici dintre oamenii de afaceri că Comisia se implică cu adevărat. Am reușit acest lucru și în domeniul construcțiilor navale și trebuie să reușim acest lucru și în domeniul siderurgiei. De asemenea, trebuie să convingem Consiliul, Consiliul uh, Competitivitate, Consiliul Concurență, că nu putem trata industria europeană ca și cum ar fi uh, doar o problemă de rangul 2 sau 3. Ministrii trebuie să fie prezenți atunci când discutăm aceste probleme la Consiliu și în mod uh, neoficial am invitat pe toți ministrii industriilor din statele membre să vină să discutăm problemele care afectează industria auto și celelalte industrii uh, cheie pe 9 uh, decembrie am transmis această uh, invitație și am primit răspunsuri din partea uh, unui număr de miniștri care doresc de la Comisie să joace un rol de coordonare și să propună o politică industrială foarte concludentă. Avem această atribuție conform tratatelor și putem uh, elabora un plan pentru industria siderurgică. Uh, trebuie să respectăm uh, litera tratatelor și trebuie și pot să vă asigur că toată lumea implicată în această dezbatere va avea un rol de jucat. Căutăm să analizăm schimbările care se petrec și discutăm idei um, pentru modernizarea industriei europene în spiritul respectului pentru mediu și al creării de locuri de muncă. Nu putem concura în termen cantitativ cu India, China sau alte țări emergente. Trebuie să concurăm la capitolul calitate avem foarte multe foarte mulți ași pe ca Gândiți-vă la industria aeronautică, industria spațială și beneficiile pe care le putem trage de pe urma cercetării spațiale. Gândiți-vă la uh, Galileo, care va deveni operațional până la sfârșitul lui 2014. Guvernul britanic a organizat împreună cu Comisia Europeană un eveniment dedicat uh, serviciilor uh, și companiilor de servicii care utilizează semnale de satelit uh, în rețeaua Galileo. E vorba de mediu, de agricultură, de combaterea efectelor uh, climatice și așa mai departe. Marea Britanie, care adesea are rezerve în legătură cu alegerile politice la nivel european, este un jucător foarte important, este unul dintre motoarele acestei uh, revoluții industriale. Deci trebuie să facem progrese, trebuie să fim curajoși și puternici pentru a continua pe acest drum pe care l-am croit. Trebuie să sprijinim schimbarea, să îmbrățișăm schimbarea și voi face tot ce îmi stă în putință împreună cu Parlamentul European să ghidonăm Europa în această direcție. Domnul președinte Barroso însuși a dorit să uh, vadă această uh, nouă politică industrială pusă în aplicare pe parcursul mandatului său Trebuie să facem tot ce putem cu atribuțiile pe care le avem, să implicăm și statele membre, care trebuie să înțeleagă că o politică industrială modernă este cea mai bună metodă de a depăși actuala criză, care afectează Europa de mulți uh, ani. Îmi cer scuze că am uh, vorbit atât de mult, dar am convingerea că o temă atât de importantă merită o dezbatere prelungită și aprofundată. Am luat notă de observațiile dumneavoastră și cred că politica industrială este un aspect cheie din politica noastră economică și chiar dacă ați fost uh, critici uh, la adresa Comisiei, sunt convins că asta se datorează entuziasmului de care dați dovadă în ceea ce privește cooperarea economică în Uniunea Europeană. Vă asigur că Europa va deveni o putere industrială modernă și uh, va conduce, practic, revoluția industrială în uh, acest uh, mileniu. Mulțumim, domnule comisar. Acum trecem la intervențiile de un minut. Îi dau cuvântul domnului Diaz de Mera. Mulțumesc. Soriana